Procesul verbal și textele ședinței din 16 februarie 2012 uh, sunt disponibile dacă aveți obiecții legate de procesul verbal. Nu e cazul. Atunci îl considerăm adoptat. Comisia juridică în ședința sa din 1 martie 2012